doamnă Președintă. Bonjour, mes chers collègues. Bună ziua, dragi colegi. Reluăm ședința, un anunț. Pentru început, procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Există observații? Nu văd niciuna. Prin urmare, procesul verbal este aprobat. Începem în această după amiază cu